de zi a fost publicată și se găsește pe pagina de internet a Parlamentului European. Cu aceasta ședința se suspendă. Vă urez tuturor drum bun către casă, noapte bună!